transmis două rectificări la un text aprobat de Parlament, conform articolului 231 aliniatul 4 din regulament. Aceste rectificări sunt considerate adoptate dacă în termen de 24 de ore de la comunicare în grup politic sau un număr de deputați care se constituie pragul minim nu solicită supunerea la vot. Rectificările sunt disponibile pe site-ul web și vor fi publicate în procesul verbal al acestei sesiuni.